Dear colleagues, I think that we can uh, start. Dragi colegi, cred că putem începe. Invit toți membrii comisiei uh, să-și pună cartelele de vot în uh, slot, să fie gata de vot primul nostru punct de pe ordinea de zi este votarea uh, pentru um, uh, conferința din 2015, COP20 din Lima, Peru. Avem o rezoluție și cred că putem începe. Amendamentul 20. Nu, întâi de pe 1. Alineatul 1, DV1. Pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. Il voto è aperto. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu? Votul e închis. Și rezultatul arată că se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. DV 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 32. Pentru. Deci, amendamentul 32. Era caduc dacă l-am fi adoptat pe 31. N-a fost adoptat, deci îl votăm. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. DV5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Controlăm electronic. Il voto è aperto. S-a deschis votul. Socialiștii și democrații au un membru prea mult. Nu? E bine acum. S-a închis votul. Se adoptă. Treizeci și șapte a fost retras. Treizeci și opt. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru? Nimeni? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 63. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. Socialiștii și democrații au în continuare o persoană în plus. s a închis votul. Se adoptă. DV17 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV19. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. DV4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70. Votăm doar partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. În opinia mea se respinge, dar haideți să o verificăm. S-a deschis votul. Avete votato tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. TV6 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 72. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV18. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm uh, electronic, dar rugămintea mea este să ridicați mâna apoi. Votul e deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 75. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. DV11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. DV12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 82. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. DV7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86. Pentru, împotrivă, abțineri, Aș spune că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 87. Pentru? Împotrivă? Abține. Se respinge.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 Amendamentul 95. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 96 votăm doar a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 97. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 98. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 110. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 116 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 117 pentru? Nimeni? Împotrivă? Abțineri, se respinge. Amendamentul 118 pentru? Împotrivă? Abțineri, se adoptă. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la referire. Amendamentul 1 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deve. Trimiterea 1. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DVJ pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DVA. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DVB. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DVC. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. DVD pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm totuși. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă cu mare majoritate. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DVN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVK. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVL pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVG. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVH. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DVQ pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DVR pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm uh, electronic rezoluția. S-a deschis votul. Ideea Il voto, avete votato tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. Rezoluția a fost adoptată cu 56 de voturi uh, pentru, 2 împotrivă și 9 abțineri. Felicitări tuturor celor care s-au ocupat de această rezoluție. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 11, mandatul de negociere pentru propunerea de regulament cu privire la dispozitivele medicale de diagnosticare. Nu știu dacă dorește cineva să spună ceva, văd că nu, deci putem trece direct la vot. Vă aduc aminte că e nevoie de o majoritate calificată de 35 de voturi. Deci avem vot unic pentru deschiderea negocierilor, practic confirmarea mandatului de negociere pentru prima lectură, iar echipa de negocieri care va fi compusă din președintele comisiei, raportorul și raportorii din umbră și raportorul IMCO pentru aviz. Vă invit uh, să votați, să a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Deci un mandat uh, puternic. Putem așadar trece la următorul punct. Punctul 12 și în acest caz e vorba de un mandat de negociere pentru dispozitive medicale și în acest caz e nevoie de majoritate calificată și votăm pentru deschiderea negocierilor și pentru confirmarea matatului pentru poziția la care s-a ajuns în prima lectură. Echipa de negocieri este compusă din președinte, raportor, raportorii din umbră și raportorul de, pentru aviz din Comisia INCO. Dacă domnul raportor dorește să spună ceva, nu, atunci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adopt adoptă și trecem acum la punctul 13 a ordinii noastre de zi. În acest caz, votăm aprobarea Convenției CITES pentru fauna și flora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 A votat toată lumea? S-a uitat cineva să voteze? Pentru că avem 67 de cartele introduse și doar 64 de voturi exprimate. Foarte bine. S-a închis votul și se adoptă. Vă mulțumim uh, pentru vot. Reuniunea se suspendă până la patru jumate când vom uh, începe atelierul nostru de lucru cu privire la rezerva pentru stabilitatea pieței. Mulțumesc!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 Mulțumesc.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 Uh, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Dacă toată lumea în spatele sălii ar putea să se așeze, în așa fel încât să putem începe, în așa fel încât să nu risipim timpul pe care îl avem la dispoziție, vă mulțumesc pentru înțelegere. Vreau să vă urez tuturor bun venit în calitate de raportor din partea acestui Parlament referitor la propunerea Comisiei în ceea ce privește rezerva de stabilitate. Vreau să vă salut la, pentru prezența dumneavoastră la acest atelier de lucru. După cum știți, există o propunere a Comisiei din 22 ianuarie și aceasta face parte dintr-un pachet mai larg Uh, pachetul din 2013 pentru uh, schimbările climatice, care a fost elaborat în urma dezbaterilor de la Consiliul European. Sistemul acesta de uh, comercializarea certificatelor de emisii a făcut obiectul unor discuții foarte aprinse și nu numai aici, în Parlamentul European, ci și în rândul societății civile, în cadrul Consiliului European, în cadrul Comisiei. Noi salutăm munca depusă de către Comisie în propunerea măsurilor ce trebuie luate, tocmai pentru a putea rezolva problema certificatelor de emisii și felul în care funcționează acest sistem de comercializare. Această solicitare, această propunere, de fapt, este un ecou a solicitărilor transmise de către Parlamentul European, tocmai pentru a introduce acele modificări structurale necesare pentru anii ce vor urma. Și, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să mă refer și la rezultatul Consiliului European, care a intervenit acum două săptămâni, mai precis pe 24 octombrie. Consiliul a declarat în mod foarte clar, citez, confirmă faptul că acest sistem de comercializare a certificatelor cu emisie va rămâne instrumentul principal al Uniunii Europene pentru a putea uh, atinge obiectivele de reducere a uh, gazelor, a emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea industriei pe calea inovării. Această stimulare trebuie să fie menținută având în vedere complexitatea sa. Având în vedere raportul ENVI, avem și o dezbatere politică și de aceea este foarte important să ne putem adresa și experților, în așa fel încât să putem lămuri aspectele tehnice din propunerea comisiei. Și în acest sens vom avea diferite prezentări. După cum știți, Comisia Envilu conlucrează împreună cu colegii din Comisia Parlamentară ITRE. Pe marginea acestei propuneri, ideea fiind să putem vota în decursul lunii februarie. Colegul meu, Antonio Tajani, care este raportor pentru Comisia ITRE, mi-a cerut să vă transmit scuzele sale, nu va fi prezent. Raportul său referitor la această rezervă de stabilitate va fi dezbătut cât de curând în ITRE. Și vreau să mulțumesc uh, Secretariatului Parlamentului care a organizat acest atelier de lucru. De asemenea, în mod specific, aș dori să mulțumesc tuturor părților participante. Cu mulți dintre dumneavoastră am avut deja anumite schimburi de opinii foarte intense în ultimele zile, în ultimele săptămâni, în ultimele luni. Și vreau să mulțumesc și colegilor mei raportori din umbră, Matias Groțe și Ian Duncan, cu care am avut posibilitatea să dezbatem împreună cum să organizăm diferitele părți ale acestui atelier de lucru. Cred că sunteți cu toții la curent de faptul că prima întâlnire a noi Comisiei Europene se desfășoară chiar acum. Joseph Baker, director general la uh, uh, Comisia Europeană pe Climă, va participa la ședința noastră, însă va întârzia un pic tocmai din cauza acestei prime ședințe oficiale a noi Comisii Europene. Deci ni se va alătura, dar mai târziu. Mai întâi vom începe cu domnul Hauke Herman, pe care îl voi prezenta imediat. El lucrează la Institutul Ocho, este cercetător acolo. În primul panel, uh, ce va fi condus de Matias Grote, Vom discuta despre diferitele impacte pe care le va, poate avea stabilirea prețului asupra pieței și vom avea trei oratori care vor interveni, Marcus Ferdinand, Luca Taschini și Andrei Marcu. După care vom avea un al doilea panel de discuție uh, ce va fi condus de colegul nostru, Ian Duncan, și vom vedea care vor fi opiniile împărtășite de domnul Jason Anderson, Jess Scott și Peter Bocek și Dirk Forrester. Deci, după cum puteți vedea, agenda noastră de lucru este foarte intensă în această după-amiază și vrem să ne asigurăm că uh, un număr cât mai mare de deputați vor avea posibilitatea să pună întrebări, să adreseze întrebări acestor experți, în așa fel încât și aceștia să aibă timp la rândul lor să poată să răspundă. De aceea v-aș ruga pe toți colegi, toți cei care veți interveni, să respectați timpul de intervenție ce vă este alocat. Vreau să-l salut mai întâi pe domnul Herman, care este cercetător șef la Institutul Ocho, care este în uh, Berlin, dacă nu mă așel în Freiburg, și care este un expert în acest domeniu al comercializării cu certificate de emisii în ceea ce privește chestiunile de energie. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Um, I also want to um, Mulțumesc foarte mult! Vreau să salut prezența tuturor la acest atelier de lucru. Ne întâlnim aici pentru a discuta despre stabilitatea pieței și despre felul în care trebuie să organizăm uh, această piață pe viitor din perspectiva Parlamentului European. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au organizat acest atelier și care ne-au permis să ne întrunim cu toți aici, noi diferiți experți. După cum știți, Acum două săptămâni, Consiliul European a susținut foarte tare ideea de a introduce această rezervă de stabilitate. Evident, concluziile Consiliului nu sunt uh, dăltuite în piatră, ci uh, pot fi analizate și în momentul în care m-am pregătit pentru acest atelier am încercat să văd care ar putea fi elementele cele mai interesante din punctul dumneavoastră de vedere. Și am să încerc să vă prezint câteva elemente care s-ar putea să se modifice pe viitor și am să încerc să vă explic cum. Înainte de toate, am să încerc să fac o scurtă prezentare a evoluției viitoare a surplusului și apoi vom vedea cum anume sistemul va putea funcționa. E o scurtă ilustrare a surplusului care riscă să apară până în 2020. Și puteți vedea că în 2014, 15, 16 a existat un backload o amânare la sfârșitul perioadei respective și avem o cantitate de certificate de emisii ce pot fi înapoiate, care se măsoară în tone și cred că aici nu avem astăzi, în momentul de față, un scenariu foarte diferit de cel de bază. Există o scădere de 1% în emisii, și dacă e să calculăm diferențele între emisii și volum, în principiu ajungem la o situație de surplus. Surplusul acesta îl aveam la sfârșitul anului, îl avem la sfârșitul anului 2014. E vorba de 14 milioane. Și evoluția acestui surplus va depinde de diferitele scenarii. Uh, putem prevedea un surplus progresiv, care va scădea progresiv, însă la finalul perioadei până în 2020 acesta poate să apară din nou în mod treptat. Deci putem ajunge până la 1,4 miliarde. Dar prevederea pe care am făcut-o la un moment dat nu s-a adeverit într-adevăr corectă. Știți că noul sistem va apărea, va începe să funcționeze cu începerea din 2021. Și atâta vreme cât va exista un surplus sau volumele vor fi peste limitele prevăzute, atunci e nevoie de un coridor de acoperire a riscului. Și dacă acest surplus este sub, atunci, sub valorile prevăzute, atunci trebuie să vedem care sunt eventuale măsuri ce pot fi eventual utilizate. Eu întrevăd aici trei opțiuni, trei posibilități. Pentru 2017, dacă vă uitați la cifrele pe care le avem, putem avea un surplus de poate 2 miliarde. Însă s-ar putea de asemenea să reintroducem acel backload prin rezerva de stabilitate Însă vom vedea în momentul în care rezerva va fi lansată, dacă nu cumva vom avea un surplus de 900 de mii de tone. Ceea ce am putea face de asemenea, dacă introducem coridorul acesta de hedging, de acoperirea riscului, va trebui să analizăm care va fi solicitarea, care va fi cererea și să vedem cum anume cererea aceasta ar putea eventual să scadă pe viitor. Apoi, am prevăzut și alte posibilități pentru eventuale schimbări. Și poate că în momentul în care vor interveni și ceilalți colegi, poate vom putea analiza mai în detaliu impactul pe care aceste modificări l-ar putea avea. Mulțumesc foarte mult, domnule Hawken, pentru faptul că ați respectat și timpul ce v-a fost alocat pentru această intervenție, pentru că n-am vrea să întârziem prea mult, deja avem oarecare întârziere. Vă invit să luați loc în sală alături de ceilalți experți și l-aș ruga pe colegul meu, Matias Grote, să vină și să uh, uh, asigure președinția acestui uh, grup de lucru.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 eu, la rândul meu, mă bucur că avem participanți în număr atât de mare la acest atelier de lucru de astăzi. Tematica uh, schemei de tranzacționare a certificatelor de emis ne urmărește deja de ceva timp. Pe mine personal, în ultima vreme, sub forma acestui backloading a concentrării la finalul perioadei și uh, pe mine m-a întrebat doamna comisar uh, Uh, dacă vom reuși să impunem acest backloading și în Parlament, dacă reușim până la finele anului și i-am răspuns uh, da, probabil, dar nu se știe în ce an. Iată că se dovedește că această concentrare în sfârșitul perioadei n-a fost decât o cumpărare de timp, nu s-a rezolvat nimic și acum trebuie să vedem cum anume vom reuși să punem pe picioare această schemă de tranzacționare a emisiilor, astfel încât să existe claritate pentru toți actorii implicați, să existe o certitudine investițională, dar și o mai bună funcționare a acestui instrument pe care l-am introdus, astfel încât să nu ne, ne trezim în final cu 28 sisteme diferite de impozitare pentru că ministrii de finanțe din Uniunea Europeană sunt foarte creativi și nu ne dorim acest lucru. Și n-aș vrea să mai uh, continui, ci să vă prezint imediat și experții noștri din această rundă de discuții. În primul rând, domnul Marcus Virenland și domnul Rogers, cu privire la impactul acestei rezerve de stabilitate a pieței în ceea ce privește surplusul pe piață. Ferdinand. Mulțumesc. Mă numesc Marcus Ferdinand. Sunt șef al analizei uh, carbonului Uniunii Europene la Thomson Reuters și noi am uh, dezvoltat un uh, instrument care simulează impactul acestei rezerve asupra echilibrului pieței și asupra prețurilor. Instrumentul îmi permite să modific o serie de parametri din, din propunere Puteți să vedeți asta, poate e prea mic totuși uh, în uh, titlurile de sus, vedeți uh, nivelurile, pragurile, modul în care este tratată concentrarea către finalul perioadei. Am să vă explic mai pe larg în această prezentare diferitele scenarii E bine, pornim unele, um, unul din scenarii se bazează pe țintele pentru 2020-2030 discutate recent de Consiliu și uh, cum nu am foarte mult timp la dispoziție, n-am să intru în mari detalii cu privire la stabilirea modelului, dar pot după aceea să discut dacă uh, doriți. Acum, uh, cu privire la propunerea Comisiei, vedeți în partea stângă um, echilibrul pieței uh, și modul în care s-a uh, dezvoltat uh, excesul de ofertă și apoi vedeți și celălalt scenariu um, pe care, care a ieșit din modelul nostru. Vedem că primul scenariu nu are decât un impact temporar asupra pieței Uh, duce la o scădere a uh, ofertei de acum, însă uh, reintroducerea acelor certificate de la finalul perioadei va duce la un surplus. De fapt, acesta va ajunge la 2,3 gigatone în 2020 și când începe să funcționeze propunerea, vedem că surplusul de scade treptat, stabilindu-se undeva în 2030. De asemenea, mai vedem și zona aceasta încolorată, uh, dezvoltarea um, um, pieței în funcție de aceste rezervă. Se uh, presupune că până în 2026 se vor scoate 1,3 miliarde de um, certificate. Dacă ne uităm în partea dreaptă acum, vedeți că uh, prețul uh, va rămâne undeva la 10 euro. Acest lucru a fost în istorie până acum și se prevede o instabilitate a prețurilor în 2020 când vor reveni pe piață acele certificate din concentrarea la finalul uh, Uh, scenariu. Când începe să, fun să funcționeze noul uh, sistem, uh, se așteaptă că va exista o creștere a prețului până la 26 de euro în 2030. Desigur, e important să vedem ce face MSR, ce impact are acest lucru. Deci trebuie să vedem care ar fi scenariul și fără MSR. Dacă scot MSR, vedeți acum o linie portocalie care apare în aceste grafice, care ține cont de noul scenariu. Cu gri este uh, propunerea comisiei și cu o portocaliu scenariu. Dacă ne uităm la echilibrul uh, pieței din uh, stânga, dacă nu s-ar uh, implementa MSR, am vedea că ar fi o uh, supraofertă uh, pe mai, o perioadă mai uh, Uh, lungă și ar fi mai mare. Prețurile ar, ajunge la un, ar rămâne la un nivel foarte scăzut, undeva la 2020 și după aceea ar apărea reinjectarea certificatelor. Vedem așadar că uh, scenariul celălalt duce la o scădere la un nivel mai scăzut prețul ar fi mai mare între, uh, cu 9 euro între 2021 și 2030 și uh, cu MSR, uh, reducerea este cu 40 mai mult. Fără MSR, uh, super, supraoferta ar uh, dura mai mult și ar întârzia investițiile în tehnologie și în inovare. Sau au fost discuții cu privire la parametrii care ar implica semnificative modificări. Haideți să vedem ce s-ar întâmpla dacă ar începe MSR din 2018. În stânga vedeți că uh, surplusul începe să scadă din 2018, însă mai vedeți și faptul că uh, reintroducerea certificatelor ar împiedica capacitatea MSR să reducă um, supraoferta imediat. Dacă vă uitați în dreapta la uh, graficul prețurilor, vedeți același efect. Deja există o creștere din 2020, însă uh, nivelul rămâne destul de stabil până 2026 datorită reintroducerii pe piața certificatelor și uh, uh, data de start nu va rezolva decât parțial problema prețurilor. Acum, returnarea, reintroducerea pe piața certificatelor ar uh, uh diminua impactul MSR. Deci o opțiune ar fi uh, Uh, ca surplusul să treacă direct în rezervă. Vă, uh, vă, vă arăt acum uh, și care ar fi scenariul cu transferul certificatelor din backload. Vedeți în, prima, în primul grafic un scenariu fără intervenția MSR. Vedeți că um, traiectoria prețurilor este ascendentă și îndelungată. Acum să mai schimb un alt parametru, cum ar fi uh, pragurile de retragere. Dacă uh, rata de retragere ar fi mai scăzută, la 10% față de 20%, cum propune Comisia, vedeți ce modificare ar apărea. O ușoară modificare a traiectorilor, atât în ceea ce privește dezvoltarea echilibrului pieței, cât și uh, evoluția prețurilor. O creștere a acestei uh, rate de retragere, desigur, aduce la efecte similare, dar um, în sensul celălalt, adică în sus. Dacă um, cre, dacă modific um, alt limita de uh, eliberare la 600 de gigatone, vedeți efectele până în 2020. Dacă Uh, modific uh, un pic uh, pragurile în sus sau în jos, efectele sunt proporționale. Important este, de fapt, pragul de jos. Contează cât de repede sunt reintroduse pe piață certificatele. Ca o concluzie, considerăm că diferite concepte alternative ale programului pot să aibă efecte semnificative. Traiectoria prețurilor va fi Uh, semnificativă, la fel și stimulentele pentru companii. De asemenea, uh, pragurile și uh, rata de retragere au un, efect minor asupra acestui doi factori. Și, în general, există două trăsături ale conceperii programelor care pot avea impact semnificativ, data de început, și uh, reintroducerea um, certificatelor. Mulțumesc. Dau cuvântul următorii vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Ferdinand. Trecem acum la următorul vorbitor, care va vorbi despre impactul MSR asupra comportamentului participanților pe piață. Vorbitorul este domnul Luca Teschini din partea London School of Economics. Grantham Research Institute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Grote. Uh, sunt, a, lucrez pentru Institutul Grantham Research din cadrul London School of Economics. Misiunea mea de astăzi este de a pune acest, uh, această rezervă de stabilitate a pieței în contextul um, eșuării pieței. Deci să începem cu întrebarea de bază. Care este problema? De ce discutăm noi aici despre MSR? Problema este conceperea politicilor. Pentru că știm că atunci când concepem o politică, putem opta între o taxă fixă sau o cotă și atunci, asigur, aceste lucruri comportă anumite consecințe. Consecințe pe care nu le putem uh, întrevedea complet pe viitor. Iată la ce asistăm în Europa în cazul acestui sistem de tranzacționare a emisiilor. Pentru că avem de a face cu o criză economică care a avut consecințe asupra acestei piețe a certificatelor de emisii, ceea ce a dus la o scădere drastică a prețurilor. De aceea trebuie să concepem un sistem care să fie capabil să uh, prevadă astfel, uh, consecințele unor, unei astfel de crize economice sau unor evoluții tehnologice. Haideți să vedem care ar trebui să fie rezultatul optim. Trebuie să vedem care sunt valorile de referință pentru a putea stabili criteriile pentru rezerva de stabilitate a pieței. Deci trebuie să începem prin uh, a înțelege ceea ce înseamnă un rezultat optim. Haideți să începem să îl concepem fără incertitudini și cu informații complete. Deci, fără incertitudini și cu informații complete, putem identifica care este o schemă optimă. Putem vedea care sunt preferințele companiilor. Știm că, de regulă, vor uh, începe reducerile mai uh, târziu. Și dacă facem acest lucru, constatăm în acest grafic uh, o, o creștere destul de, o scădere destul de mică. Am încercat să cartografiem aceste elemente. Uh, reducerea optimă corespunde unui surplus major, ceea ce duce la o reducere mai tempor, timpurie vis-a-vis -vis de o lipsă de certificate Uh, în viitor. Ideea este de a rămâne sub pragul definit. Iată aici această reducere pe parcursul anilor până la final, până la finalul orizontului pe care îl folosim în acest exercițiu de modelare. Dacă pragul este fix, atunci întrebarea este cum realocăm eforturile noastre de reducere și cum se realocă emisiile. Știm că, în realitate, companiile operează cu incertitudini, atât în ceea ce privește economia, dar și politicile de viitor. Și rezultatul acestor incertitudini este că companiile își reduc reducerea uh, inițială și amână uh, modificările până la finalul perioadei de reglementare. Asta este soluția lor și nu ne dorim acest lucru. Pentru că se traduce până la urmă într-un nivel uh, uh, inadecvat de surplus și acest rezultat uh, suboptim reflectă evenimente neprevăzute, care sigur nu pot fi prognozate de la bun început. Revenim însă la întrebarea care este obiectivul acestei rezerve de stabilitate a pieței. Și repet, atunci când există șocuri neprevăzute în economie sau progrese tehnologice neprevăzute, aceste lucruri sigur vor influența nivelul certificatelor și va trebui să prevedem uh, un fel de măsuri compensatorii. Acesta este obiectivul rezervei de stabilitate a pieței. <clears throat> Practic, această rezervă va stimula o reducere uh, mai timpurie. Și de ce? Pentru că pragul este fixat și important este cum se realocă efortul de reducere pe parcursul mai multor perioade. În acest caz am uh, implementat uh, această rezervă așa cum a fost identificată în propunerea comisiei. Deci, 12% și pragurile fiind cele indicate de Marcus, deci rezerva duce de facto la o disponibilitate redusă a certificatelor și prin aceasta va uh, duce la o reducere mai timpurie la nivelul companiilor. Cu albastru este identificat rezultatul optim, cu roșu rezultatul mai puțin uh, bun, unde companiile își reduc emisiile mai degrabă spre sfârșitul uh, perioadei, ceea ce face ca sistemul să fie mai puțin eficient din punct de vedere a costurilor. Iar linia întunecată uh, arată de fapt ce va induce rezerva de stabilitate a pieței, încercând astfel să inducă rezultatul optim. Așadar, ca și concluzie, incertitudinea și informațiile incomplete duc la rezultate mai puțin bune. Și în acest sens avem nevoie de uh, un sistem care să vină cu răspunsuri în cazul unor uh, evenimente neprevăzute. Pentru că astfel de evenimente neprevăzute sau evoluții tehnologice fac ca politicile inițiale să nu mai funcționeze. Această rezervă MSR vine tocmai să amelioreze aceste șocuri neanticipate. În plus, MSR poate să funcționeze la parametri mai buni prin inducerea unei reducere a emisiilor într-o etapă mai timpurie. Aspectul important pe care trebuie să îl înțelegem, așa cum a punctat și Marcus, este că uh, important sunt parametrii acestei rezerve de stabilitate a pieței. Asta pentru a avea un sistem bine conceput care să funcționeze în mod corespunzător. Noi credem că ar trebui stabilite în mod corespunzător acești uh, parametri pentru a contracara un surplus major în sistem. ci să anticipeze viitoarea lipsă a acestor certificate. Mulțumesc foarte mult. Urmează Andrei Marcu din partea Market Forum titlul prezentării fiind uh, modelarea MSR. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Eu sunt uh, director pentru formul pentru uh, piața cărbunelui din partea CERS, Centrul pentru Studii de Politică Europeană, și întrebarea, um, intenția mea este să vedem cum putem analiza viitorul și să adresăm acele întrebări care pot fi obiective și care pot să fie utile în ceea ce privește mesajul. Mai întâi, care este obiectivul sistemului de comercializare ETS? Să promoveze o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră eficientă și eficace din punct de vedere economică. Și prețurile vor reprezenta poate limitele pe care le vom avea în 2050 vor afecta o, o eficiență pe termen lung a întregului sistem ETS. Un al doilea aspect asupra căruia trebuie să tragem concluzie este felul în care a fost conceput ETS. Există anumite neajunsuri, există anumite constrângeri și un lucru care nu a fost prevăzut este elasticitatea și flexibilitatea necesară în momentul în care vorbim despre ofertă, ofertă și cerere. Dacă scade oferta, cererea va scădea. Și E clar că aici există o elasticitate, o flexibilitate. Oferta vine din, prin sisteme de um, licitații care sunt sisteme foarte fixe. Și iată că ajungem acum la felul în care se stabilesc prețurile și uh, dacă ne dorim o eficiență pe termen lung a întregului sistem, trebuie să găsim calea cea mai eficientă pentru a reduce în același timp și emisiile. Și asta spunea și domnul Luca Stachini în, Taschini în prezentarea sa. Prețurile nu oglindesc o rare, o, o, un volum redus al certificatelor pe viitor. Trebuie să vedem că e vorba de o, o piață care este foarte tânără, totuși, și că nu o putem compara cu alte piețe, cum ar fi, spre exemplu, piața, o, piața piața petrolului. Și apoi, trebuie să vedem că avem o, o privire de ansamblu pe termen scurt pentru a rezolva o problemă pe termen lung. Și în acest sens, nu avem cadrul necesar pentru a putea imagina care ar putea fi costurile necesare pentru a rezolva astfel de probleme. Și în același timp, scopul principal prevăzut nu este și obligatoriu din punct de vedere juridic. Deci, trebuie să găsim o soluție pentru a rezolva toate aceste probleme pe termen lung și scurt, fără de care s-ar putea să distrugem încrederea pe care au uh, actorii în acest sistem ETS. Acum, ce putem găsi ca și soluție prin rezerva de stabilitate? Ea poate rezolva problema în ceea ce privește uh, rigiditatea licitațiilor uh, în cadrul sistemului ETS. Acum, există o a doua parte pe care rezerva nu o poate rezolva și anume certificatele care vin pe o bază istorică. Pre prezentarea domnului Ferdinand Marcus a uh, concluzionat faptul că trebuie să găsim o cale de a soluționa această problemă. Ce putem observa există că există o diferență între scenariile cu rezervă și cele fără rezervă. Însă aici nu cred că neapărat sunt importante diferențele, uh, ci să vedem impactul acestei rezerve. Dacă e să ne uităm la aprovizionare, vedem că ajungem la un prag între 800 de milioane și 1200 de milioane dacă introducem rezerva așa cum este ea redactată acum. Deci o diferență de 5 ani, da, e adevărat. Însă acest lucru va face o diferență în materie de credibilitate și de funcționare corectă a sistemului ETS. Apoi, o variație a unor parametri în mod individual, așa cum s-a propus, Uh, cum ar fi, spre exemplu, o începere mai timpurie a întregului sistem sau o nereijectare a uh, volumului de backlog. Asta va introduce o diferență, dar în continuare nu va fi o diferență imensă vom avea în continuare o prag între 2024-2025, însă diferența nu este enormă dacă începem mai devreme. Singura mare diferență poate vine dintr-o combinație a unui început mai timpuriu și a unei injectări mai timpurii a acestor certificate, mai devreme decât ce se prevede în perioada de uh, licitații. Și atunci am putea schimba aceste praguri. Și asta, într-adevăr, ar introduce o modificare majoră. De ce? Pentru că dacă ne uităm din punct de vedere al pieței, există un factor adăugat care trebuie să fie luat în uh, considerare. Nu sunt uh, sigur de nivelul la care se poate uh, fixa prețul. Așteptările sunt că vom avea un impact al prețului în momentul în care această rezervă va fi introdusă asupra întregului model. Apoi mai există și o altă concluzie la care aș dori să mă refer și o subliniez, și anume că există anumite categorii de prețuri deocamdată încă nu știm exact cum anume acestea se vor organiza, pentru că nu, modelul nu ne poate arăta încă acest lucru. Deci nu sunt prețuri care ating niște niveluri stratosferice, ci, ținând seama de prețurile actuale, putem să modelizăm oarecare evoluție. Deci prețurile acestea, în orice caz, nu vor destabiliza pe toată lumea. Acum, ce putem propune noi? Și, evident, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să analizați aceste aspecte. Ne putem pune întrebarea. Care este scopul în fost și la urma acestei rezerve de stabilitate? Care e problema pe care vrem să o rezolvăm? Cred că există diferite căi de a aborda acest aspect. Întrebarea următoare este dacă rezerva poate rezolva întreaga problemă sau doar anumite părți și dacă vrem să rezolvăm întreaga problemă sau doar anumite aspecte. Și poate eventual ar putea dacă, să, să, să există o nouă versiune a acestei rezerve care să fie propusă. O altă întrebare. Dacă această rezervă poate să rezolve o problemă în momentul în care aceasta apare. Trebuie să vedem care ar fi logica să mai și așteptăm până când introducem această rezervă. Deocamdată încă nu e foarte clar de ce trebuie să mai așteptăm. Nu știu care e argumentul logic, dar poate mă înșel. S-ar putea să mă înșel, însă aș vrea să ascult și contraargumente. Apoi, impactul asupra politicilor de schimbări climatice. Există un impact asupra acestor politici și care ar fi motivul să mai așteptăm? Plecând de la ceea ce am ascultat până în prezent, nu putem să găsim motive în acest sens. Și apoi, o ajustare a parametrilor s-ar putea să ducă și la o modificare a condițiilor în, din punct de vedere economic, o modificare a pieței energetice. Atunci întrebarea este cum vom face aceste ajustări? În ce scop și în ce fel? Și, în final, v-ați referit și la concluziile Consiliului din octombrie și ați citat aceste concluzii referitor și la rezerva de, de stabilitate. E clar că asta va modifica dezbaterea așa cum o cunoaștem în momentul de față și vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Acum dau cuvântul colegilor. Deja fac, uh, iau acte numele care s-au înscris, uh, ar fi bine să fie reprezentanți de la mai multe grupuri. Vă rog să vă încadrați în, într-un minut ca să dăm uh, ocazia experților noștri să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Prima întrebare vine din partea domnului Ivo Belet. Ivo, ai cuvântul. Mulțumesc, Matias. Mă voi încadra într-un minut. Am două întrebări foarte precise. Domnul Tacini s-a referit la parametrii MSR. Îmi Spuneți în prezentare că dacă um, păstrăm un uh, pragul de reintroducere trebuie să fie stabilit în mod corespunzător și să fie ajustabil. Înseamnă pe termen lung, pe următorii 15 ani, să fie flexibilitate uh, să nu fie vorba de un prag fix pentru 10-15 ani, deci trebuie să introducem un element de flexibilitate. Asta este prima întrebare. Și cea de-a doua este adresată tuturor vorbitorilor. Uh, domnule uh, Marcu, un argument, dacă aș fi avocatul diavolului, să spunem, ar fi să, pentru a uh, cântări uh, uh impactul MSR, ar fi costul pentru industrie. Și întrebarea este, știți că industria poate să fie confruntată cu prețuri care cresc semnificativ pentru certificate și cum ar putea să rezolve acest lucru, cum ar putea să răspundă unei astfel de provocări. Mulțumim foarte mult. Uh, domnul Istorva acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări referitoare la morala politicii. Întâi am fost suficient de, por, de proști încât să acceptăm uh, programul uh, ETS pentru că un deștept uh, de la London School of Economics a spus că aceasta este modalitatea perfectă, că o să rezolvăm toate uh, problemele și noi am fost suficient de naivi încât să-l credem. Uh, dar după aceea am constatat că serviciul, că procesul n-a funcționat și acum mai vine uh, un alt deștept și ne spune că mm, cu acest backloading o să uh, rezolvăm totul și peste câțiva ani o să mai avem încă unul, o să ne spună concentrarea la finalul perioadei n-a funcționat nici ea, haideți că mai avem uh, uh un alt uh, proces, mm, uh, cel de rezervă care uh, Uh, va, rezolva toate problemele pentru restul vieții. Dacă cineva uh, intervine pe piață, manipulează piața, așa cum facem noi acest lucru în prezent, dacă s-ar uh, manipula în felul acesta piața financiară, piața monedelor, e bine, ne-ar închide pe toți. Și toți deștepții de la diferitele instituții ar fi cel puțin amendați pentru că sunt complici la o infracțiune. Așadar, vă rog să uh, găsiți o um, soluție politică să ieșim din această problemă pe care am creat-o. Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, experților și tuturor celor care au intervenit și celor care participă, pentru că arată că Parlamentul joacă un rol important în această chestiune. Pentru că uh, Consiliul European a interpretat uh, lucrurile ca și cum totul ar fi fost uh, decis, ceea ce nu este cazul. Pentru că, iată, detaliile și termenele le vom discuta noi aici. Observație vis-a-vis -vis de ce spuse domnul Torvalds, cred că este o prezentare complet eronată a situației, pentru că în acest Parlament și în această comisie mulți au spus deja din 2003 că lucrurile nu vor funcționa într-adevăr așa cum uh, a fost propunerea Comisiei și a Consiliului. A trebuit să participăm din motive politice, dar uh, nu se poate spune, pe de altă parte, că sistemul este eronat din principiu. Sigur că putem învăța din greșeli, nici nu se poate spune însă că um, nu s-au putut uh, prevedea unele lucruri. Noi deja de atunci am spus că trebuia lucrat cu valori de referință și, și dacă n-ar fi insistat statele membre cu alocările, nu ne-am fi trezit astăzi cu o problemă atât de mare. Și o întrebare care vine în continuarea celor spuse de Ivo Belet cât de mult vor putea crește prețurile până la urmă, pentru că sunt anumite mecanisme de siguranță și care este un preț realist după introducerea uh, propunerii comisiei. Unii vorbesc de 100 de euro, mi se pare nerealist. Despre ce ar trebui să vorbim, în opinia dumneavoastră, dacă adoptăm propunerea comisiei, care este un preț realist care se va forma atunci? Mulțumesc, Peter Lize. Și nu în ultimul rând, m-am uh, pus și eu pe lista de vorbitori. Basaic mai era, nu-l văzusem, scuze. Dar întrebarea mea, tocmai uh, am auzit dintr-o invenție că nu putem uh, interveni pe piață, dar haideți, nu mă face să râd, că toată ziua facem de fapt acest lucru. Și am văzut și uh, în ceea ce privește piețele financiare, că nu putem lăsa totul la latitudinea pieței și noi, practic, prin activitatea noastră nu facem decât să intervenim zi de zi în activitatea piețelor. Așa cum s-a spus, această concentrare la finalul perioadei n-a fost decât o amânare a problemei. Nimeni, de fapt, nu a crezut că va fi o soluție la problemă, ci doar am câștigat timp pentru a analiza lucrurile corespunzător. De curând am avut o dezbatere cu privire la lista uh, de localizării carbonului, care a fost calculată cu un preț de 30 de euro pe tonă. Prețul actual îl cunoaștem, deci este o diferență uriașă. Poate că în intervenția dumneavoastră finală ne puteți uh, spune care este o bază realistă pentru calculul acestei liste cu privire la delocalizarea carbonului, ce ar trebui să întâmple în următorii ani pentru ca beneficiile de care dispune acum industria să poată fi uh, readuse la un nivel realist. Mul- Domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, sunt de acord cu cele spuse de colegii mei. Nu cred că putem găsi soluții doar la nivel de backloading. Eu aș spune că a fost mai degrabă o soluție de compromis politic. Acum, acest compromis ne lasă cu o problemă și la asta vreau să, vreau să mă refer în întrebarea mea. Uh, dacă e să găsim soluții, haideți să încercăm niște soluții cât mai inteligente cu putință, plecând de la ideea că prețurile vor avea o evoluție mai mult sau mai puțin uh, predictibilă. Și poate că asta e o întrebare către domnul Marcus Ferdinand. Dacă ne uităm acum la propunerea comisiei, mai întâi avem backloading, uh, deci vom avea un surplus și apoi vom avea progresiv și din ce în ce mai mult surplus până în 2020 și în 2021 începem cu rezerva de stabilitate. Cred că oricine își poate da seama că e ceva ridicol. În analiza dumneavoastră pe care ne-ați arătat-o uh, referitor la prețuri, că prețurile ar fi mai stabile dacă am începe cu o aplicare mai timpurie, uh, atunci eventual am putea avea o transmitere a acestui backloading direct în rezervă. Puteți să detaliați un pic aceste idei? Care ar fi ajustările, modificările pe care le putem face la această propunere a Comisiei? Mulțumesc foarte mult și am să încep mai întâi cu domnul Marcus Ferdinand, spune domnul președinte Grote. Pentru a răspunde la aceste întrebări aveți două minute. Asta o să fie o provocare. Mai întâi, în ceea ce privește întrebarea domnului Ivo Beles, referitor la costuri și la eventuale costuri, modificări ale acestora pentru industrie. Evident, în, din modelizarea mea iese că există oarecare componentă în ceea ce privește prețurile dacă uh, piața intervenim pe ea. Prețurile vor crește. Dacă vom avea o scădere a prețurilor, atunci vom avea o reducere mai scăzută a emisiilor. Și vedem că există această discrepanță deocamdată, pentru că avem o privire de ansamblu pe termen scurt a întregii piețe. Deci, dacă avem doar o privire de ansamblu pe termen scurt, cu cifre prevăzute pe termen scurt, atunci piața nu va avea semnalele de care are nevoie referitor la reducere pentru o acțiune durabilă pe termen lung. Și când vorbim despre prețuri, evident că există diferite scenarii, însă depinde și de felul în care partenerii noștri vor reacționa, care vor fi dezvoltările economice, evenimentele economice pe viitor, care, dacă vom îndeplini țintele noastre de reducere a gazelor cu efect de seră pentru 2020. Deci sunt foarte mulți factori care intervin și încă în continuare mai multă muncă de făcut. În general, putem spune că există, va exista întotdeauna o, un compromis ce trebuie uh, uh, realizat între ceea ce poți uh, reduce acum și prevederile pe care vrei să le faci pe termen mai lung. Apoi, în ceea ce vrește cea de-a doua întrebare referitoare la prețuri. Da, există diferite scenarii în paralel în ceea ce vrește situația economică și diferențele care ar putea apărea între 2020 și 2021 excepțiile pot să apară sau derogările pot să apară la nivel de PIB. 9% între 2021 și 2030, astea sunt niște prevederi. Și putem vorbi de prețuri medii. Acum, dacă modificăm procentul acela de PIB, e clar că în perioada 2021-2030 am putea ajunge la 48 Uh, la un preț de 48 per tonă, ceea ce ar fi un scenariu destul de optimist. Apoi, o altă întrebare referitor la stabilitatea prețurilor. Acum depinde cum definiți noastră stabilitatea. Ce înseamnă un preț stabil? Eu cred că în prezentarea mea v-am arătat că dacă începem mai devreme decât 2020 și dacă avem un transfer între certificate dinspre backloading direct spre rezervă și apoi direct spre piață, atunci vom vedea că piața se va confrunta cu un surplus și se va angaja pe o cale treptată, tocmai pentru că acea discrepanță a fost rezolvată prin transfer. Și ați văzut că acest lucru se va transpune și asupra prețurilor. Evoluția lor va fi graduală. Cel puțin așa reiese din model. Thank you. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Următorul uh, vorbitor este domnul Tahini. Mulțumesc, domnule Grote. Voi începe cu uh, parametrii ajustabili. Da, într-adevăr, trebuie să existe o flexibilitate inerentă. De fapt, obiectivul introducerii MSR este tocmai faptul că în trecut n-a existat suficientă flexibilitate pentru a răspunde la nivelul uh, cotelor. Exact asta spunea și Andrei înainte. Deci ne trebuie niște parametri adaptabili. Dar ce e foarte important să înțelegem este obiectivul adevărat al MSR. Și uh, după aceea să concepem parametrii adaptați uh, în jurul acelor obiective pentru a uh, maximiza rezultatele MSR și performanța uh, acestei rezerve. Acum, uh, uh, pentru a vorbi cu și colegi de la el, uh, dacă le spun că mm, mesajul că MSR a rezolvat problema, dacă asta am transmis eu, îmi pare rău, înseamnă nu asta vreau să spun, ci MSR tocmai asta încearcă să facă, să identifice problema adevărată și acest lucru este legat de, de ce a spus domnul Grote, este o piață artificială, nu una naturală. Deci trebuie să putem avea competența, capacitatea de a ajusta lucrurile acolo unde dispozițiile din trecut au fost concepute astfel încât uh, n-au ținut cont de uh, se, modificări semnificative ale sistemului. Eu, încă o dată, nu spun că MSR va rezolva problema, spun doar că MSR-ul ar putea să reducă uh, Uh, instabilitatea stabilului, dar uh, nu știu dacă ajungem la nivelul uh, optim, dar asta depinde doar de modul în care sunt concepuți parametrii. Acum, referitor la întrebările legate de variația prețurilor. Scopul MSR este să Uh, să înlăture certificatele uh, mai devreme și să le reintroducă ulterior pentru a răspunde unor uh, schimbări, unor șocuri negative. Și apoi, după aceea, dacă există un șoc pozitiv, atunci se reintroduc, ceea ce nu duce neapărat la creșterea prețurilor. Tocmai ăsta este efectul de a stabiliza cumva prețurile, de a le nivela nu înseamnă neapărat că duc la o creștere semnificativă a acestora, pentru că, așa am spus, există un plafon care e fixat. Dacă am trăi într-o lume complet previzibilă, atunci prețurile ar fi fixe, dar, de fapt, prețurile se vor modifica numai în funcție de uh, posibilele modificări. Referitor la ce a spus domnul Grote, cred că uh, Trebuie să înțelegem faptul că aceasta este o piață artificială. A fost uh, făcută în funcție de niște cote care au fost stabilite, în funcție de niște ținte stabilite și ele. Uh, acestea însă s-au modificat uh, în, în lumina unei recesiuni neprevăzute la momentul respectiv. Mulțumesc și, în ultimul rând, domnul Marcu. Câteva răspunsuri foarte rapide în cele două minute pe care le am. Clar, e nevoie să fie flexibilitate. Toat, toată lumea spune um, uh, uh, um, vor, nu nimeni poate să spună că uh, putem să creăm acum o, mașină care să funcționeze la fel și peste câțiva ani. Înseamnă că nu înțelege despre ce e vorba. E clar, trebuie să se facă ajustări la mașinăria aceasta. În primul rând, acoperirea riscurilor trebuie să fie uh, modificată, pentru că și industria se schimbă, nivelul de carbonizare se schimbă și el, deci clar, trebuie să avem flexibilitate conform. Cât despre transferurile de carbon, aici e uh, loc de multă muncă, pentru că acestea sunt asimilate politicilor legate de schimbările climatice, dar avem deja ținte pentru 2020, avem și concluziile Consiliului care se referă exact la niște dispoziții referitoare la transferul de carbon după 2020 și părțile interesate au cerut um, ajustări pentru nivelurile de producție și singurul lucru care n-a apărut uh, până acum și ar trebui, uh, sunt costurile acestea, ar trebui să fie uh, văzute mai bine. Cât despre prețul, 30 de euro, 30 de euro nu este prețul de bază, e prețul uh, de transfer de carbon, care până la urmă este o investiție, ceea ce reprezintă o chestiune pe termen lung. Dacă nu avem un uh, uh, preț de 30 de euro într-un orizont de 10-15 ani, atunci avem o problemă. Ori o rezolvăm și clar nu mai e problemă de carbon și prețul este zero, ori mergem la um, costuri din ce în ce mai ridicate și prețul va fi de peste 30 de euro. Dar um, așa cum am spus, uh, deocamdată acest uh, uh, nivel se referă la un orizont de timp pe termen lung. Cât despre scopul MSR acum. Acesta, această rezervă a fost concepută astfel încât să nu se poată face backloading. Cred că este clar acest lucru. MSR se introduce pentru că e o metodă transparentă și de protecție de a Uh, trata uh, șocurile, modificările. Deci se introduce o trăsătură, o caracteristică de design care n-a fost introdusă atunci, a fost o greșeală, nu s-au prevăzut niște lucruri și aceasta ajută uh, să se imite, să se simuleze comportamentul pieței. Există cerere, dar nu există ofertă pe această piață și partea aceasta este rezolvată prin partea de citații. Trebuie să mai spun că um, California, Quebec și alte regiuni cu astfel de um, uh, sisteme au venit cu uh, dispoziții legate de partea de ofertă. Nu au fost um, aceleași în fiecare um, caz, în fiecare caz, dar au venit cu astfel de dispoziții. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru uh, prezentare și pentru răspunsurile oferite colegilor. Și am ajuns acum uh, la a doua parte a atelierului nostru și voi preda ștafeta colegului Ian Duncan pentru a prelua prezidarea acestei părți. Ladies and gentlemen, thank you very much. Uh, Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru că ați rămas și pentru această parte a discuțiilor. Ni se alătură astăzi patru vorbitori care sper că vor incita o dezbatere mai largă. Pentru că uneori uh, ni se reproșează că părem distanți aici în Parlament. Și iată că e un moment oportun acum să înțelegem și noi ce anume trebuie făcut pentru ca această schemă de tranzacționare a emisiilor să și funcționeze, pentru că, evident, nu funcționează în momentul de față. Permiteți-mi să-i prezint pe vorbitor. Jason Anderson, uh, director în cadrul EU Climate and Energy Policy, în cadrul WWF, Jesse Scott, uh, șef de unitate în cadrul Euroelectric, uh, din 2012 și a funcționat ca director de energie la Demos Europe. Apoi domnul Peter Bocek, director în cadrul Energy Health and Safety and Environment, CEFIC, și a mm, activat și în cadrul Asociației Producătorilor. Și, în ultimul rând, domnul Dirk Forrester, președinte IETA. Vom avea mai întâi intervențiile vorbitorilor invitați, după care voi deschide dezbaterea. Înainte însă să interveniți, v-aș ruga să vă prezentați foarte succint și să vă limitați intervențiile la un minut, pentru că astfel vom avea o dezbatere cât mai largă. Știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție și sperăm să auzim mai multe din partea dumneavoastră, de aceea eu vă moi, mă voi limita la mai puține. Știm însă că este un moment critic și trebuie să facem ceva acum. Așadar, îl rog pe domnul Jason Anderson să deschidă dezbaterea. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, e o plăcere să fiu aici. Eu voi fi succint, poate mă voi încadra chiar mai puțin de șase minute, pentru că am distribuit un număr de 100 de exemplare a acestui document de poziție, uh, e disponibil și în fața sălii și WWF a colaborat și cu alte asociații pentru a vă oferi informații cu privire la modul în care considerăm noi că ar putea funcționa această rezervă de stabilitate a pieței. De ce există un interes atât de mare din partea comunității de mediu uh, vis-a-vis -vis de acest dosar atât de tehnic? Noi, de fapt, ne-am implicat foarte mult în elaborarea acestui dosar a schemei de reducere a emisiilor, chiar înainte de 2003, chiar. Și am uh, studiat un sistem care de fapt era în uh, anii de copilărie și sigur că am avut uh, oarecare simpatie pentru greșelile de început, inerente. Dar în momentul de față, sistemul pare să se apropie de vârsta adolescenței. Și auzim uh, din partea instituțiilor că, iată, ar trebui să avem un copil minune care să ducă la decarbonizarea uh, industriei și asistăm în același timp că uh, nu e neapărat un copil uh, minune, ci că se confruntă cu o grămadă de probleme acest sistem. Rezerva de stabilitate a pieței nu este un pas suficient, este un pas necesar. Avem o serie de uh, indicații în acest sens în documentul nostru de poziție. Eu cred că observatorii sunt uh, cu toții de acord că rezerva trebuie implementată mai repede, în opinia noastră chiar din 2016. Și diferența între începutul lui 2017 și undeva în 2016 vine ca reacție la această nevoie de a acționa acum. Deci, în orice caz, ar trebui să fie implementată cu mult mai uh, repede decât se propune cu o revizuire în 2021. Și nu vorbim acum de o problemă teoretică pentru care venim cu o soluție tehnică, ci avem o problemă reală care nu va fi decât exacerbată de uh, altceva vis-a-vis -vis de care există de asemenea un consens și anume că aceste certificate care au fost amânate spre sfârșitul perioadei nu vor trebui să poată reveni în piață pentru că ar fi vorba de peste 800 de milioane de tone neutilizate și trebuie să prevenim ca acestea să reintre în sistem și să nu uh, grevăm și mai mult rezerva de stabilitate a pieței. De asemenea, vor trebui aplicate modificări la pragurile uh, de jos și de sus și necesarul de hedging, cel de acoperire a riscurilor, va scădea astfel în timp. Și o ultimă măsură pe care ne-am dorit-o implementată este următoarea. Noi sperăm să nu fie vorba de un sistem care, așa cum am văzut din aceste grafice, în 2031 uh, cade în prăpastie, ci vrem ca acesta să aibă o anumită continuitate și să existe o limitare a reportului din rezerva de stabilitate a pieței din prima etapă în a doua etapă. Deci ar trebui să existe un număr limitat de certificate care să poată fi reportate între perioade. Această rezervă de stabilitate trebuie să asigure stabilitate, pentru că dacă nu există o serie de pericole care planează asupra sistemului. Este doar o parte din uh, soluția necesară pentru rezolvarea problemelor sistemului de tranzacționare a emisiilor. Vor trebui să mai existe și alte soluții prin intermediul altor acte legislative care să vină ca răspuns la obiectivele stabilite pentru 2030. În orice caz, prevederea surplusului s-ar putea, deci acest surplus prevăzut s-ar putea să fie mult mai scăzut. În trecut nu ne-am imaginat ce se uh, va întâmpla cu acest surplus în sistem și dacă, mai um, trebuie să vedem ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi vorba de 2 miliarde, ci de 4. Pentru că vrem ca sistemul să aibă succes, cel stabilit ca obiectiv politic de reducere a emisiilor până la urmă. Și, pe de altă parte, vrem să existe un obiectiv mai puternic în ceea ce privește reducerea carbonului în economia UE, cel puțin 40%. Și avem nevoie și de o abordare rațională vis-a-vis -vis de delocalizarea carbonului, care să uh, țină cont de principiul poluatorul plătește, dar care creează și un sistem de stimulente real pentru industria europeană care însă nu ar trebui însă toate să uh, se regăsească în acest dosar cu privire la rezerva de stabilitate a pieței. Mulțumesc! Sper că această rezervă să poată trece de școala de corecție, așa cum ați spus. Are cuvântul doamna Jess Scott. Mulțumesc, fac, vin din partea Euroelectric, este asociația care reprezintă sectorul electricității în Europa. Și, de asemenea, facem parte și dintr-o coaliție mai extinsă, în principiu puteți vedea această scrisoare, 59 de logo care figurează acolo. Uh, noi am format o coaliție pentru această rezervă de stabilitate și acoperim foarte multe sectoare, 4,5 milioane de locuri de muncă și 9 trilioane de uh, active, pentru că aici includem și instituții majore, cum ar fi, spre exemplu, anumite hedge funds. Noi susținem uh, ideea că backloading-ul a fost o soluție de urgență, însă nu o soluție ca atare. Și noi, într-adevăr, ne dorim să implementăm această rezervă de stabilitate, pentru că suntem de părere că aceasta poate fi o soluție. Și susținem pe cei care în uh, guvernul din Germania, din Regatul Unit, susțin în uh, Consiliu implementarea acestei soluții. Noi ne dorim o rezervă de stabilitate a pieței înainte de 2020. Am vrea să începem mai devreme, 2017, fără de care, așa cum au spus și alți colegi mai devreme, s-ar putea ca aceste certificate de backloading care există astăzi să fie reinjectate pe piață, începând cu 2017-2018, după care vom avea o rezervă de stabilitate care va introduce rezerve și asta, sincer, e un fel de zigzag și un zigzag pe piață nu ne poate permite permite să restaurăm încrederea, mai ales că e vorba de o piață atât de fragilă. Acum, dacă vrem să fim eficienți, trebuie să începem în momentul în care rezolvăm problema acestui backloading, înainte ca acesta să fie reinjectat în piață, pe piață. Noi am susținut încă de la bun început această rezervă de stabilitate, chiar și în contextul reducerii cu 40% a gazelor cu efect de seră, așa cum a stabilit Consiliul. Și noi Considerăm că acesta este un instrument cheie pentru a obține acest rezultat. ETS a fost întotdeauna una dintre cele trei opțiuni posibile pentru a reduce emisiile în Europa. Am putea mai avea taxe pe carbon și, de multe ori, s-a spus că acest lucru s-ar putea să ducă la o impredictibilitate a prețurilor. Dar, în Uniunea Europeană, această taxă ar putea fi aplicată doar în 2028 și situația s-ar putea să se schimbe până atunci. Și e clar că acum trebuie să vedem cum va funcționa piața internă și la nivel internațional, de asemenea, cum va funcționa această piață energetică. Apoi, am putea avea anumite restricții care să fie introduse și care sunt soluții mai puțin flexibile. Și deci, din punct de vedere al industriei, noi preferăm o soluție bazată pe uh, o, un mecanism de stabilire a prețului de această natură pentru că asta nu numai că va duce la un semnal clar de reducere a emisiilor, ci mai mult decât atât va deveni și un model global și clar că colegul meu va avea mai multe de spus în acest sens și deci are potențialul necesar pentru a lansa un proces global de reducere a emisiilor, uh, așteptând până când se va dezvolta o astfel piață de, de piață de reducere a emisiilor în China și în altă parte. Și mai mult decât atât va produce venituri, venituri care pot fi reinvestite în inovație. Cu toate acestea, ETS-ul se confruntă acum cu trei probleme semnificative ce trebuie să fie rezolvate dacă vrem să avem credibilitate ca și piață, credibilitate ca și instrument pentru a avea acest rezultat obținut de reducere de 40% și dacă vrem să avem și un impact asupra investițiilor ce pot fi făcute de către sector. Prima problemă reprezintă o Uh, surplusul, excesul de ofertă cu care ne confruntăm acum și mulți au spus că cifrele comisiei ar fi peste 2,5 uh, gigatone și au sunt de părere mulți experți că această cifră este exagerată. În al doilea problemă este că nu e o piață adevărată, pentru că într-o piață adevărată există o corelație între cerere și ofertă. De aceea e nevoie de un instrument care ne va permite să ajustăm cererea și oferta. Mai mult decât atât, a treia problemă este faptul că avem un buget total de ETS care nu este coerent cu scopurile noastre prevăzute pentru 2030. Și rezerva aceasta poate rezolva problemele 1 și 2. Problema numărul 3, pachetul pentru 2030, va fi rezolvată treptat pe măsură ce vom implementa anumite măsuri, însă asta nu va face parte din rezervă. Rezerva va rezolva problema surplusului și problema lipsei de, de flexibilitate pentru ofertă. Scopul ETS, și acesta e ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, era să introducă o modificare în portofoliile și procesele Uh, pe care le instaurează industria care participă la acest sistem. Dacă vrem modificare, e nevoie de investiții. Și ca să poți să faci investiții, uh, uh, pentru a transmite un mesaj foarte clar din partea sectorului nostru, pe care l-am tot transmis în ultimii cinci ani și am constatat că dezbaterea a evoluat lent pe acest sistem ETS, e clar că e nevoie de politici foarte clare cele mai bune politici posibile pentru a transmite un semnal foarte clar. Și prețul fixat astăzi, 6 euro, nu este un semnal suficient. Și dacă rămânem în această zonă cam până în 2021, nu e un semnal politic foarte puternic. Orice întârziere în reformă înseamnă întârziere în investiții. Și știm că asta va pune sub semnul întrebare celelalte strategii europene. Apoi, în ceea ce privește te- detaliile tehnice pe care le-a discutat uh, panelul de experți, e clar că avem foarte multe analize, însă, per total, putem spune ca și sector că putem învăța treptat, pe parcurs, participanții la piață vor reacționa și vom învăța din aceste reacții. Deci, un alt element crucial este o clauză de revizuire în rezervă care să ne permită să revizuim această rezervă la 5 ani după lansare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Scott. Ați respectat perfect timpul alocat și acum dau cuvântul domnului Peter Băcec. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Mi se pare că e o discuție între părțile interesate care e foarte importantă, pentru că vorbim despre industriile care se presupune că vor plăti prețul uh, și colegii din sectorul electricității pot să paseze uh, costurile cu ușurință, însă în uh, sectorul nostru aceste costuri sunt o chestiune vitală um, parlamentarii și Comisia vor să introducă o intervenție pe piața emisiilor încă o dată, uh, deși iată, când s-a propus backloading s-a spus că va fi o singură uh, situație, acum iată că e nevoie de o a doua și partea bună ar fi că uh, se va introduce flexibilitate pe această piață care până acum sau de la început a fost una destul de rigidă. E un lucru bun. Și Uh, asta au cerut actorii de pe piața energiei de la bun început. Noi am spus, uh, da, dați-ne numărul de certificate de care avem nevoie, nu vrem mai mult decât atâtea și au spus și mai mult că dacă nu ne trebuie certificatele, nu ni le dați. Vorbesc aici despre flexibilitate la nivel de oferte pe baza unor um, indicatori de referință. Și problema este că, de fapt, flexibilitatea nu e chiar atât de mare. Există un element de corecție ex post, când se închide, de exemplu, o fabrică, atunci se pierde dreptul de a primi certificate și când se reduce nivelul de producție sub un anumit prag, de asemenea, uh, compania uh, va primi mai puține certificate, însă e vorba doar de o flexibilitate foarte limitată, aici e loc de mai bine. Acum, că sunteți abordați de o serie de um, experți care prevăd lucrurile. Um, în panelul anterior, de exemplu, un coleg a, a venit cu presupunerea că emisiile din 2000 uh, uh 13 vor rămâne cât de cât stabile, ceea ce înseamnă că nu va exista redresare economică, lucru foarte trist. Apoi s-a mai spus că am putea să lucrăm cu o presupunere de undeva la un, 1% creștere. Uh, sunt lucruri care sunt greu de comparat și de privit în ansamblu. Acum, ce aș dori eu să vă spun este faptul că există prea multe semne de întrebare Um, deocamdată nu s-au găsit răspunsuri la aceste uh, îndoieli. Nu se știe, de exemplu, ce uh, ne va aduce conferința uh, de la Paris din 2015, COP21. Asta nu înseamnă că nu vom avea un MS timpuriu. De asemenea, n-am văzut o uh, evaluare a impactului care să acopere o introducere timpurie a MSR. De asemenea, nu știm care va fi impactul MSR asupra prețurilor. Un lucru e sigur, va duce la o creștere a prețurilor. Aceasta este intenția, să se uh, crească penuria, să se reducă cantitatea pentru a crește prețurile, dar acest lucru nu acoperă și riscurile legate de transferul de carbon. Lipsesc niște lucruri din, acest, uh, uh, din această propunere, ce se întâmplă cu transferul de carbon Bun, s-a spus, facem asta și după aceea um, a mai spus uh, și Consiliul ceva despre transfer de carbon, uh, niște dispoziții pentru perioada de după 2020, încă, însă nu suntem mulțumiți de această perspectivă. Dacă se face o intervenție din nou pe această piață, atunci vrem în paralel să existe concomitent să vină un răspuns la Uh, problemele noastre legate de transferul de carbon. Protecția împotriva delocalizărilor de acest tip trebuie să fie dovedită, nu poate să fie asumată, uh, presupusă. Se spune că ar trebui să avem în paralel o flexibilitate mai mare a certificatelor și că uh, programul de comercializare a emisiilor ar trebui să fie rezistent la creștere, să nu vorbim de șocuri, să vorbim de creștere, de ocupare și de costuri uh, care le revin consumatorilor, pentru că mm, până acum, din câte am auzit, bine, uh, se va ajunge la o creștere a prețului la electricitate pentru consumatorii domestici inclusiv. Și deja există probleme semnificative în mai multe state membre legate de sărăcia energetică. Și iată, aceste semne de întrebare n-au, uh, n-au fost însoțite de răspunsuri. Noi putem spune, da, uh, putem să îmbunătățim ETS-ul, avem idei foarte bune și dacă ne permiteți, vom face acest lucru dintr-o mișcare cu mai multă um, flexibilitate um, pentru certificate, dar depinde de dumneavoastră dacă permiteți acest lucru prin uh, MSR. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumim foarte mult, domnule Bocek. Și acum ultimul nostru vorbitor, președinte al uh, Asociației um, Internaționale um, a Comercializării de Emisii, domnul uh, Forrester. Some flavor of... Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să vă arăt cum anume am abordat noi această problemă. Noi suntem o asociație profesională care Uh, este practic un organism transversal pentru toate companiile implicate pe această piață din Europa, dar și din lume. Noi uh, vrem ca piețele până la urmă să devină o soluție la schimbările uh, climatice și am dorit ca piețele să se reunească în acest efort. Acum doi ani am fost aici și am pledat pentru aceste măsuri de backloading, de concentrare la sfârșitul perioadei, dar doar în contextul unor reforme structurale care să aibă loc în același timp și în contextul unui program în care schema de tranzacționare a emisiilor ar fi fost piesa centrală. Practic, acest backloading a fost un pas inițial, dar necesită acțiuni suplimentare. Noi am evaluat atunci că exista o serie de alternative pentru a aborda surplusul existent. Să lăsăm așa cum e sau uh, mergând până la anularea unei mari părți. Cred că atracția unei astfel de rezerve este până la urmă că ar putea acoperi uh, diferența dintre cele două extreme. Să folosesc actualul surplus mai judicios pe termen lung. Și dacă ne uităm uh, la practica de pe piața de tranzacționare a emisiilor, există o neconcordanță în ceea ce privește planificarea, pentru că companiile planifică pe termen lung, în special companiile din uh, industria energetică și cele uh, energofage, deci uh, fac investiții pe 20-30 de ani. Dar modul lor de a participa pe piața emisiilor uh, se rezumă practic la un orizont de 3 ani. De aceea, iată, nu se cumpără acum o uh, mare parte din surplusul uh, care ar fi foarte uh, util pe viitor. Și nu o fac din motive de gestionarea numerarului existent. Deci există această neconcordanță. Iar din punctul de vedere al parlamentarilor care administrează un bun public, pentru că astea sunt certificatele, cred că orice trader v-ar spune că aruncarea pe piață a mai multor certificate nu garantează o valoare mai bună pe termen lung. Deci iată că această rezervă de piață Uh, vine oarecum să echilibreze extremele, să ia de pe piață acum uh, o serie de certificate, dar să le pună la dispoziție atunci când uh, va exista o lipsă acestora. De aceea, iată, și știm că și în alte domenii există rezerve strategice și care nu sunt folosite pentru corelarea sau corecția prețurilor și cred că aceasta ar fi o posibilă construcție în conceperea și acestei rezerve. Sigur că mai apare și uh, problema etapizării în timp. Dacă ne uităm la următorul deceniu, probabil că nu va surprinde pe nimeni că la un moment dat s ar putea să vă găsiți în poziție exact opusă, unde s-ar putea să există o disrupție la nivelul ofertei și atunci vă veți aduce aminte de aceste zile când se ardeau emisii la 6 euro pe tonă. Asta, de fapt, ne place la această rezervă de stabilitate a pieței, pentru că este un instrument care uh, poate aborda această problemă imediată, dar într-o manieră inteligentă și pe termen lung. Și voi subscrie la multe din cele spuse deja de alții, pentru că analizând am analizat și noi uh, situația de pe piață. Poate că s-ar impune introducerea pe piață acestui instrument mai devreme decât mai târziu. Și poate că ar fi mai rezonabil ca aceste emisii amânate spre sfârșitul perioadei să fie incluse direct în rezervă decât să mai fie puse pe piață. Asta este o modificare pe care, la care noi am subscrie. De asemenea, credem că parametrii tehnici ar putea fi analizați în mai multe detalii, dar cred că Comisia a pornit de la o bună bază de evaluare, totuși. Vreau să vă mai dau o informație și în ceea ce privește piețele globale, la care s-a referit de fapt și domnul Andrei Marcu. Nu sunteți singurii care vă confruntați cu această uh, problemă și California, Regi și Quebec folosesc uh, sisteme care uh, prevăd și astfel de rezerve pentru controlarea prețului. Nu știu dacă ar funcționa în Europa, pentru că acolo există niște declanșatoare de preț pentru că ele intră pe piață atunci când prețul atinge 40-50 la, uh, de, de dolari pe tonă. Deci ele intră pe piață doar în condiții extreme. Eu cred că pe partea de ofertă, unde este problema în momentul de față, rezerva concepută de comisie e mai funcțională. Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați încadrat în timp. Avem acum la dispoziție 15 minute uh, pentru întrebări. Și iată, problema prima primă întrebare din partea domnului Grote. Mulțumesc foarte mult! Voi, mă voi referi și eu la delocalizarea carbonului, la care, vis-a-vis -vis de care domnul Bocek spunea că pentru industria producătoare, în special cea chimică, este o problemă. Dar nu cred că există uh, cineva din această sală care să fie de acord cu plecarea acestor întreprinderi din Europa. Spuneați că această delocalizare a carbonului, iată, nu este un program care să fie bătut în cuie, pentru că baza de calcul de 30 de euro pe tonă e oarecum sub semnul întrebării. Spuneați că aceste lucruri ar trebui îmbunătățite cum ar trebui modelată această listă a delocalizării carbonului în opinia dumneavoastră? și cum ar trebui să continuăm. Pentru că este un punct esențial în această dezbatere și dacă vrem să ajungem la un consens în cadrul acestei rezerve pentru uh, stabilitatea pieței, va trebui să facem concesii și în acea direcție. Pentru că ne trebuie o soluție la care să poată subscrie și industria. Uh, Mulțumesc foarte mult. Vom mai avea încă o întrebare din sală. Eh, köszönöm a szót, elnézést kérek, hogy kérdés helyett egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Én nagyon örülök Bocsák úr felszólásának. Mulțumesc. Permiteți-mi să fac o observație, nu să formulez o întrebare. Mă bucur de afirmațiile făcute de domnul Bocek, pentru că auzim pentru prima dată de când sunt eu deputat aici următorul lucru. Sigur că cu toții ne dorim protejarea mediului și scăderea volumului de emisii, dar discutăm doar de chestiunile tehnice, de siguranța producției, diversificare și așa mai departe. Și iată că acum, pentru prima dată, cineva a vorbit și despre sărăcia energetică. Dacă luăm astfel de decizii, trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Pentru că și aici avem de-a face cu un anume tip de siguranță și trebuie să ne gândim dacă consumatorii până la urmă își pot permite aceste prețuri la energie. Noi suntem reprezentanții cetățenilor europeni și de aceea este important să ne gândim nu doar doar la obiectivele noastre pe termen lung, ci și la viața cotidiană a cetățenilor. Thank you very much. Uh, the next speaker... Mulțumesc foarte mult. Următorul orator este domnul Ivo Belet. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că am înțeles că vreți să dați cuvântul înapoi uh, și în sală și reprezentanților uh, sectorului. O întrebare către domnul Forrester. Cum ar trebui noi să răspundem la aceste sugestii și la îngrijorările industriei energetice uh, exprimate de domnul Bocek, și anume că va exista o, o, un neajuns în ceea ce privește aceste certificate, un neajuns pe piață. Acestea nu vor fi suficiente, chiar dacă implicăm industria. Acestea sunt comentariile pe care le-am ascultat, așa că chiar și pentru cei care sunt în măsură să îndeplinească niște standarde foarte ambițioase, cum anume putem să facem față acestei probleme, această penurie a certificatelor, în așa fel încât acestea să fie alocate celor care au cele mai bune performanțe pe viitor, în perioada de după 2020, începerea din 2021. Încă o întrebare uh, către experți. Sper că aceștia să-și amintească toate întrebările. Vă rog. Uh, thank you, Mr. Chairman. I think my question mainly relates to Mr. mulțumesc, domnule președinte. Uh, dumneavoastră reprezentați aici industria chimică și eu am avut ocazia să discut și cu reprezentanți din partea Shell. Uh, ei sunt și ei pentru rezerva de stabilitate a pieței și asta încă de la bun început. Și puteți să ne explicați de ce poziția lor e diferită de a dumneavoastră, pentru că uh, sunt oarecum încurcat acum, nu mai știu care parte din industria chimică trebuie să o ascultăm. Apoi, un alt aspect. O întrebare de asemenea tot către domnul Bocek. Noi aici nu discutăm despre o liberă Uh, despre, despre certificatele gratuite. Dar acum, pentru că dumneavoastră v-ați referit la asta, aș vrea să știu. Pentru că știu că uh, BASF, una dintre companiile chimice cele mai mari până în 2013, a primit uh, cam aproape 5 milioane, o valoare de 5 milioane de certificate, dar le-a primit gratis fără să le plătească și aș vrea să știu cum ar putea crește această cifră în momentul în care vorbim despre companiile din domeniul petrolului. Bun, foarte bine spune domnul președinte. Am să uh, rog acum experții din panel să ne răspundă la aceste întrebări și uh, vă rog, dacă putem începe din partea stângă mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi pentru a răspunde domnului uh, Grote. Din punctul meu de vedere, delocalizarea carbonului uh, este o dificultate. E adevărat că noastră ați votat împotriva acestui lucru, dar putem să o dezbatem această chestiune. Trebuie să ne uităm la criterii, să ne uităm la standarde, să vedem cum anume acestea se vor aplica în perioada de după 2020, unde anume s-ar putea situa flexibilitatea, care sunt sectoarele pe care trebuie să ne, le analizăm. Însă această problemă de delocalizare a carbonului reprezintă la adică și o problemă de asigurare, o problemă de garanții, de protecție a sectorului. Și nu cred că ar trebui să intervenim aici. Apoi, cealaltă întrebare din partea domnului Ecot. Shell este pentru rezerva de stabilitate. Noastră sunteți încurcat. Sunt și eu încurcat, pentru că sectorul acesta energetic este uh, în mod unanim pentru uh, această uh, rezervă. Și, într-adevăr, trebuie să vedem diferitele strategii, diferitele interese în joc. Am înțeles colegii noștri din Shell au uh, plasat foarte multe speranțe în uh, latura referitoare la delocalizarea carbonului și această abordare nu este neapărat împărtășită de restul sectorului. Putem respecta această dorință, însă eu uh, în calitate de reprezentant al industriei chimice, în mod foarte larg, în termen foarte largi, uh, pot înțelege că industriile sunt, uh, reprezintă o alianță și subscriu la poziția pe care am exprimat-o. Uh, apoi, în ceea ce vrește certificatele gratuite, nu sunt sigur că într-adevăr așa a fost în ceea ce vrește BASF. Dacă așa a fost, înseamnă că e nevoie de criterii, e vorba de standarde, deși în mod foarte clar ei au un nivel de eficiență și de performanță atât de ridicat încât asta le permite să primească certificatele de care au nevoie gratuit. Bun, asta înseamnă că sistemul funcționează foarte bine din punctul lor de vedere. Ceea ce noi ne dorim este ca sistemul să ne permită să avem uh, uh, intervențiile cele mai performante în așa fel încât să putem uh, uh, influența și să putem îmbunătăți flexibilitatea cuprinsă în întregul sistem. Domnule Anderson, aveți cuvântul. Trebuie să recunoaștem faptul că efectele MSR au fost uh, Așa, cum a fost indicată de analiză, a fost să niveleze prețul de-a lungul timpului. Dacă facem acest lucru mai devreme, dacă Um, până la urmă tonele retrase nu mai reintră în um, sistem, uh, se evită o creștere de prețuri ulterioară uh, după o perioadă lungă de uh, prețuri mici în care în care uzinele energofage n-au trecut la noi modalități de producție. Deci în felul acesta se face o nivelare mai rațională a prețurilor. Acesta ar fi primul efect. Apoi trebuie să recunoaștem că s-ar putea să avem succes în această încercare pe care o avem aici, decarbonizarea. Și problema este că, nu, că sunt prea multe tone, nu prea puține. Deci problema este că sunt prea multe tone și acest lucru va continua să fie o problemă până când uh, rezolvăm problema înlăturării acestor tone de, de către actorii de pe piață. Deci trebuie să nu asociem atât de multe meseră cu relocarea carbonului. Relocarea reprezintă o chestiune pentru industrie, însă politica s-a străduit foarte mult să acorde concesii industriei uh, pentru a rezolva o problemă care nu s-a dovedit a exista pentru marea parte a acestor companii și în viitor există propuneri să trateze cu adevărat problema lor, uh, cum să inovezi, cum să investești și cum să devii parte din soluția cu nivel scăzut de carbon mai degrabă decât să fii o parte izolată a economiei care nu participă la decarbonizare și instituțiile încearcă să abordeze um, um, către companii și ecologiștii la fel, am vrea să avem și un răspuns din partea partenerilor. Mulțumesc. Acum domnul Forrester. Întrebarea domnului Bellet cu privire la părerea mea referitoare la relocarea carbonului și uh, uh, sunt de acord cu antevorbitorii că este un subiect foarte important pentru noi. Însă nu sunt sigur că prin MSR se poate rezolva această problemă. Am uh, fost foarte încurajați de concluziile Consiliului, care a trimis semnale cu privire la o abordare continuă de rezolvare a tra relocării transferului cu niște măsuri uh, uh corective um, corespunzătoare și sper, sperăm că următorul pachet uh, va veni cu niște elemente uh, care să rezolve această problemă. Deci, pe de o parte, uh, trebuie să examinăm propunerea legislativă privind MSR și cum să ducem mai departe, în timp ce uh, celelalte alte lucruri uh, au rămas cumva în suspans, dar important este să nu pierdem acest, uh, această ocazie bună cu privire la MSR, acesta, așa cum spunea și antevorbitorul meu, cumva netezește uh, traiectoria prețurilor și ne-ar ajuta să ajungem la niște prețuri mai stabile în care să nu mai fie uh, o victimă a volatilității. Suntem înaintea programului și acum, la final, doamna Scott. Mulțumesc. Și eu sunt de acord cu ce au spus și Jason și Del, că e vorba de o netezire a prețurilor. Aceasta ar fi ținta MSR-ului. Uh, partea legată de relocarea transferului ar trebui să fie lăsată uh, în pachetul Europa 2030 și deja Consiliul a spus că va, se va ocupa de această chestiune. Avem um, concluziile care au fost menționate și de antevorbitori. Acum, uh, referitor la um, MSR, costurile energetice și un, uh, o concurență echitabilă. Uh, concret, n-a existat niciodată această echitate pe această piață, pentru că Arabia Saudită are mai mult petrol, alte țări n-au, unele au mai mult soare, altele mai puțin deci, la capitolul echitatea pieței, situația din Europa nu este prea bună și atunci Europa trebuie să adopte o strategie diferită um, față de cea a celor care beneficiază de energie um, ieftină. Și aici intervine agenda privind eficiența energetică. Și apoi mai este o chestiune legată de concurența pentru investiții. Și aici um, este o problemă și a sectorului meu. Noi reprezentăm uh, companii transnaționale și investim în afara Europei. Uh, acesta este tiparul pe care îl văd în uh, companiile de utilități din Europa. Au mai, multe, mai mulți clienți în uh, Turcia decât în Germania, deși sunt stabiliți în uh, în Germania sau au mai, multe, mai multă reprezentare în Brazilia sau în China în Europa există o descurajare pentru că nu există semnalele politice concludente și strategia este una de așteptare. Acum, referitor la Shell, cred că este o companie foarte, inter... foarte deșteaptă și uh, uh, știu sigur că are o strategie bună referitor la oricare politică va putea să profite de aceasta. Mulțumim foarte mult. Mai avem 10 minute. Uh, mai avem o întrebare din partea domnului Nils Torvalds. Mulțumesc. Întrebarea se referă și, și aceasta la relocarea carbonului. Uh, Comisia a comandat un studiu de la Ecofis pentru a exista cumva o comparație cu MSR mm, și ce s-ar putea îmbunătăți. Știți uh, ceva despre acest raport sau aș putea să vă uh, întreb uh, cu privire la diferențele dintre abordări. Mulțumim foarte mult. Acum dăm uh, cuvântul celor din partea din spate a sălii. Am să vă permit 30 de secunde și dacă vă comportați bine, mai multă lume va putea să ia cuvântul. După aceea dăm, vom da cuvântul vorbitorilor. Dacă nu apucați să vorbiți, să ne trimiteți prin e-mail întrebările. Uh, acum David uh, Morris, aveți 30 de secunde. My, uh, my question is directed... Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este adresată direct domnului Bocek. Sunt uh, surprins că există reticență în ceea ce privește introducerea timpurie a MSR, mai ales că datele indică faptul că um, sectorul chimic a primit 28 uh, de miliarde uh, în uh, certificate gratuite 2003 până în 2013 și considerăm că um, emisiile ar putea să um, crească în uh, acest sector cu 30% fără să mai cumpere alte certificate și nu cumva, uh, dar aceasta nu este surprinzătoare. Domnul din uh, spatele sălii, cel fără păr. Da, ridicasem mâna. Întrebarea mea către experți, dar și adresată dumneavoastră, domnule Duncan. Credeți că dacă vom adopta rapid această rezervă pentru stabilitatea pieței, vom uh, avea legislație și pe obiectivele pentru 2030? Mulțumesc foarte mult, ați fost foarte rapid. Dacă mai dorește și altcineva, vă rog. Dacă nu, vom da cuvântul direct experților și veți avea posibilitatea să oferiți un răspuns mai lung. Sanjeev, I think I would agree with Da, cu cât vom rezolva mai repede această rezervă, de preferință anul viitor, cu atât mai repede ne apucăm de pachetul pentru 2030. Nu cred că va fi un proces de codecizie de 11 luni ca pentru pachetul 2020. Mă gândesc că va dura 2 ani sau chiar mai mult. Și dacă le adunăm toate aceste cifre, ajungem destul de aproape de 2020. În ceea ce privește sectorul oțelului, cel și cel siderurgic, da, am toată înțelegerea pentru că știu că <clears throat> se confruntă cu o schimbare a pieței, a modelelor de afaceri și mm, vă pot spune că reacția noastră a fost că mm, nu putem fi decât uh, lider în inovație pentru a ieși cu bine din aceste schimbări. Domnul Forrester, din partea mea, mm, numai susținere în ceea ce privește o acțiune cât mai rapidă poate părea că acest concept al rezervei de stabilitate a pieței vine acum destul de rapid, dar pentru noi, cei care facem analize riguroase de ceva timp, deja nu e o surpriză. Și știm că este momentul să acționăm, însă trebuie să ne concentrăm și asupra următoarelor, următorilor pași importanți. Și anume finalizarea celorlalte elemente importante din pachetul 2030. Mulțumesc. Orientările date de domnul Juncker pentru domnul Calniete au fost că legislația pe pactul 2030 ar trebui să apară cât mai rapid. Și această rezervă de stabilitate a pieței, oricât de important ar fi, este doar un pas uh, uh, necesar, dar nu și suficient. Cred că ar fi uh, rău pentru credibilitatea instituțiilor uh, europene și pentru reputația noastră internațională dacă procesul de codecizie ar tergiversa setul necesar de măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor 2030. Și în final, domnul Bocer, mulțumesc. Sistemul de comercializare a emisiilor este un sistem care își propune o reducere a emisiilor cu costurile cele mai mici. Prin această rezervă de stabilitate a pieței modificăm sistemul uh, atingând un obiectiv agreat cu un preț modificat. Și pentru a răspunde întrebării lui Damien, industria energofagă nu se ocupă de afaceri cu tranzacționarea emisiilor. Noi ne ocupăm de producția pentru consumatorii noștri, pentru clienții noștri. Și efectele acestor alocări pentru anumite sectoare este major. Pentru că există o discrepanță între alocările făcute și cele necesare. Asta este o situație, una tristă pentru noi. Noi am solicitat de la bun început o alocare flexibilă a acestor certificate pentru că am anticipat uh, această criză. Pentru că acum, pe timp de criză, avem un surplus, iar în condiții de creștere a pieței am avea de-a face cu un deficit. De aceea trebuie să se intervină, dar în condițiile în care cei mai buni performeri să dispună de echipamentele corespunzătoare și să fie suficiente alocări de certificate gratuite și dacă putem găsi un model în care această rezervă de stabilitate a pieței, care ar putea avea și altă denumire, deci iată dacă acesta ar putea deveni un instrument de alocări gratuite, atunci am fi pe calea cea bună. Mulțumesc, domnule Bocert. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor experților pentru contribuțiile lor din această după-amiază. Sunt sigur că dezbaterea va continua și în viitor și am acum plăcerea să predau ștafeta colegului Ivo Belet, care va conduce ultima parte a acestei reuniuni. Thanks very much, uh, Ian. Mulțumesc foarte mult, Ian. Mulțumesc tuturor experților. Câteva observații finale în aceste minute. Vreau să mulțumesc domnului Joseph Halbeke, care ne-a promis să vină aici, la ședința noastră, după prima întrunire oficială a noii Comisii Europene și, după cum știți, este director general la Direcția Generală pentru Climă și din partea Comisiei Europene și reprezintă punctul de vedere al Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Belet, și adevărată plăcere să fiu prezent uh, în, la ședința dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestui atelier de lucru. Pentru că acesta ne permite să înțelegem foarte bine cum evoluează lucrurile și faptul că am participat la parte din aceste discuții uh, ne va permite să găsim soluții pentru a ne atinge obiectivele. Și ideea este ca să facem în așa fel încât ETS să fie un instrument inteligent. Și plecând de la ceea ce am uh, văzut prin declarațiile Consiliului European acum 10 zile, e clar că există un sprijin față de ETS, ca el este considerat ca fiind un instrument cheie pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, element important al politicilor noastre în perspectiva perioadei până în 2030. Și se menționează faptul că e nevoie de o reformă a acestui sistem de tranzacționare, instrument ce ne va permite să stabilizăm piața așa cum propunea Comisia Europeană. Deci, sunt de părere că asta subliniază cât de important era dezbaterea noastră de astăzi și sunt foarte uh, în, dispus să preiau câteva din sugestii și să le transmit mai departe. Câteva aspecte pe care aș vrea să le subliniez. Uh, 5 la număr. Primul fiind, văd că dezbaterea a fost nu numai utilă, ci constat că există și un sprijin față de abordarea de bază a comisiei. Un sistem bazat pe reguli și nu un sistem discreționar. Un sistem care să se bazeze și pe uh, ofertă și să nu intervenim direct asupra prețurilor. Și evident, o astfel de ofertă trebuie să fie gestionată prin anumiți parametri. Unii lansează un apel către un, o, o, ambiții mai sporite față de acești parametri, alții solicită mai multă prudență. Dar cred că propunerea comisiei acoperă undeva o cale de mijloc așa cum reiese și din studiul de impact pe care l-am realizat și care este disponibil pe site-ul nostru web. Un al doilea punct pe care aș vrea să-l subliniez este că vreau să preiau cele spuse de experți referitor la calendar. Calendarul pe care dumneavoastră, ca și colegiuitor, îl puteți finaliza. Este un calendar foarte important și asta din motive foarte clare, pentru că nu are niciun fel de sens să continui cu un instrument care nu este suficient de performant. De aceea este important ca noi să avem un instrument performant, pentru că Aici e vorba și de încrederea pe care o putem avea în această piață. O încredere față de stabilitatea pieței carbonului, e vorba de semnale pe care le putem transmite către investitori și știți că domnul președinte Juncker a anunțat în Parlament că își dorește un pachet de investiții de 300 de miliarde de euro și că acest lucru va fi curând propus. Acest pachet de investiții, în parte, trebuie să se facă și în domenii care sunt foarte importante pentru dezbaterea noastră, acele domenii importante, sectorul energetic, investiții în acest sector, în sectorul de transporturi. Deci, plecând de la acest pachet de 300 de miliarde, e clar că uh, acesta va reprezenta un element important. De aceea, cu cât mai repede introducem rezerva de stabilitate și cu cât mai repede finalizăm această propunere, cu atât mai bine. Evident, noi ne facem munca noastră, ă, lecțiile noastre de acasă, la nivel de ă, comisie, plecăm de la deciziile Consiliului. Și îl, ă, rezultatele acestei dezbateri sunt foarte utile pentru că ne vor permite să cizelăm propunerea noastră. Apoi, calendarul, cum spuneam, este foarte important și dezbaterea aceasta ne va permite nouă și colegiuitorului să facem un rezumat al ideilor și să intrăm în etapa finală de negociere. Al treilea element. O observație pe care aș vrea să o fac referitor la delocalizarea carbonului. Unii sunt pentru, unii sunt împotriva. Însă eu aș vrea să subliniez ceea ce S-a spus dintotdeauna, nu e vorba de un aliniat întreg consacrat acestui subiect, ci mai mult decât atât, transmitem și un mesaj de bază, și anume că fără acest aliniat în text, toți cei care sunt îngrijorați din, din cauza acestei uh, decolocalizări ar fi și mai îngrijorați pe viitor. Avem acest aliniat în text și asta ne va permite să avem în mod treptat o soluționare până în 2030 și cred că este poate garanția cea mai importantă ce a fost acordată de șefii de state și de guverne și anume că sistemul acesta de uh, certificate gratuite va fi menținut, va fi îmbunătățit și va, va fi și mai performant pe viitor, însă sistemul va continua să existe, ceea ce e deosebit de important un element de concepere foarte important și Comisia va ține seama în propunerea sa de a uh, ETS ca urmare a intrării în vigoare acestui pachet. Un al patrulea element la care aș dori să mă refer se concentrează pe interacțiunea care există între EZS și alte politici, cum ar fi politica de eficiență energetică, politica pentru uh, energii regenerabile. Au existat foarte multe dezbateri și anume dacă un instrument predomină comparativ cu celelalte. Eu cred că, prin adoptarea acestei rezerve de stabilitate a pieței, această dezbatere va fi încheiat odată pentru totdeauna. Și salut acest lucru, mă bucur de asta. Pentru că uneori au existat interpretări diferite despre adevăratele intenții, unii au interpretat în tot felul uh, declarații ale Comisiei, concluzii ale Consiliului și prin rezerva aceasta de stabilitate vom avea o adevărată muncă concentrată pe sinergii. Pentru că ideea este ca sistemul să fie bazat pe ofertă și dacă intervenim pe ofertă, indiferent care care ar fi surplusul ce ar putea fi injectat pe piață, vom întări politicile noastre către o energie eficientă, către o eficiență energetică, către energii regenerabile și așa mai departe. Așa că este o îmbunătățire substanțială a setului de politici pe care le avem în momentul de față, la îndemână. Și e clar că asta va ușura oarecum și spiritele și uh, va uh, uh, dispersa oarecum și enervarea care există în momentul de față. Și un ultim comentariu pe care aș dori să-l fac e referitor la o lansare mai timpurie. Comisia a propus 2021 și văd că din motive mai mult sau mai puțin întemeiate uh, există o solicitare să avem această propunere mai devreme pentru a rezolva problema acelui backloading. Noi am spus foarte clar că dacă colegiuitorul vine cu o majoritate pentru această lansare mai timpurie, în așa fel încât acest backloading să fie transferat direct către rezervă și nu prin, să, trans, să fie transferat și prin piață până ajunge la rezervă, atunci e clar că piața ne va fi mai stabilă și vom avea o netezire a prețurilor, o revoluție lină a acestora. Deci noi am putea fi de acord și am uh, saluta în mod favorabil o începere a acestui sistem de rezervă mai devreme. Și de altfel studiul de impact uh, a și consacrat un scenariu acestei eventualități și anume să începem mai devreme. Așa că în încheiere aș spune că a fost o dezbatere foarte utilă cu niște elemente cheie care au fost toate dezbătute în profunzime, așa că așteptăm cu mare nerăbdare ca să vedem care este și poziția colegiuitorilor. Știm care este poziția Consiliului acum, dar așteptăm acum să vedem și poziția Parlamentului în cadrul Comisiei Envi, în cazul Comisiei ITRE, poziții care vor fi cu siguranță și inteligente și utile și să vedem cum anume putem argumenta anumite compromisuri care pot fi realizate tocmai pentru a ușura uh, anumite părți ale textului legislativ care în continuare mai trebuie cizelate. Cu cât mai bine pregătim această muncă, atât aici în Parlament, dar și în diferitele comisii parlamentare, cu atât mai repede vom reuși să avansăm. Și în numele comisiei și în numele noului nostru comisar, care poate uh, se va întâlni cât de curând cu dumneavoastră, uh, aș dori să vă spun că salutăm foarte pozitiv o finalizare rapidă a procesului de negociere. Mulțumesc foarte mult și să ne urăm tuturor succes pentru următoarea etapă. Thanks very much, uh, Jos. Mulțumim foarte mult, Jos Delbec. Bănesc că ne vom reîntâlni curând. Ca să închei, pe scurt, două minute, dragi prieteni, cred că suntem cu toții de acord că Uh, sistemul ETS are o nevoie de o reformă structurală, e nevoie de mai multă continuitate, de mai puțină volatilitate a pieței ETS. Acestea sunt cereri care au fost făcute în mod constant uh, în această discuție. Mai sunt întrebări care uh, rămân de rezolvat, de exemplu calendarul, Uh, vorbim despre 2020, 2021 sau mai târziu, apoi uh, problema certificatelor din backloading, care desigur sunt legate de termene, apoi continuarea îmbunătățirii dispozițiilor cu privire la relocarea carbonului, care este în afara uh, temeiului juridic, al domeniului de aplicare juridică al acestei propuneri, dar desigur e o legătură strânsă între cele două, Apoi mai este o problemă legată de uh, prag, de parametri legate de pragul pentru MSR. Încă nu am ajuns la un consens larg în acest sens, însă vom continua să avem uh, consultări intensive cu dumneavoastră în săptămânile următoare. Așteptăm cu interes aceste consultări și suntem încrezători că vom găsi un compromis echilibrat. Un ultim, o ultimă remarcă cu privire la calendarul nostru al acestui Parlament. Vom accelera puțin activitățile la Parlament. Primul schimb de opinii în Comisia ENVI este uh, planificat pentru 3 decembrie. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 decembrie, dacă nu mă înșel, un termen foarte scurt. Între timp și colegii de la Comisia ITRE vor discuta pe 17 uh, noiembrie și vor vota pe 21 ianuarie, iar votul din această comisie, ENVI, este planificat pentru 23 sau 24 februarie. Mulțumesc foarte mult uh, multor persoane de aici, uh, prietenilor noștri de la reprezentante permanentă a Italiei, cu care am lucrat strâns în săptămânile um, recente, vom face același lucru și în săptămânile care vor urma, pentru că sub președinția Italiei uh, Consiliul a înregistrat progrese mari. Felicitări pentru acest lucru și mulțumiri. Letonia uh, va prelua președinția în ianuarie și să sperăm că această reformă va fi finalizată sub președinție letonă. Multe mulțumiri tuturor uh, vorbitorilor, experților, apoi Mulțumim, uh, mulțumesc și lui Ivo și celor care au coprezidat acest um, atelier, secretariatului de asemenea, celor care au la parte de la uh, Parlament și uh, mulțumiri interpreților pentru o treabă bine făcută. Mulțumim! Sper să vă vedem curând. Aveți, să aveți o seară plăcută!